Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre... Doamnelor și domnilor, vă invit să luați loc. Voilà, j'ai euh, maintenant le grand plaisir... Am așadar plăcerea, dragi colegi, să întâmpin uh, pe doamna baroneasă Catherine Ashton, înaltul reprezentant al Uniunii privind politica externă și de securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene. Și de la angajamentului său de a veni să vorbească în fața comisiei noastre o dată pe an, iată că este a doua oară când ne face o vizită ca să avem un schimb de opinii. Foarte multe schimbări au avut loc de la ultima sa vizită, în special punerea în dar în funcțiune efectivă a Serviciului European pentru Acțiune Externă, serviciu, ale căror metodă de lucru au primit aprobarea Direcției Generale de a Comisiei Europene. De curând și Parlamentul European a primit propuneri legislative pentru noule instrumente de finanțare a politicii externe și se preconizează implicarea Serviciului European de Acțiune Externă al doamnei Ashton în deciziile de programare a acestor instrumente. În ceea ce privește instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare, Propunerea legislativă conține mai multe modificări precum reducerea cooperării noastre pentru dezvoltare cu țările emergente sau posibilitatea programării uh, comune cu statele membre. Doamna Ashton este alături de noi, uh, lucru pentru care îi mulțumesc din nou, pentru a ne împărtăși părerea sa cu privire la felul în care cooperarea pentru dezvoltare se integrează în politica externă a Uniunii Europene. Așadar, fără alte vorbe, îi dau acum cuvântul doamnei Ashton. Doamna Ashton, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, sunteți foarte drăguță. Ah, bună ziua, dragi eh, eurodeputați! Îmi face plăcere să vă revăd eh, din nou, nu v-am văzut de multă vreme și mă bucur să discutăm despre felul în care puteți eh, obține greutatea politică pe care o merită acest comitet și care este foarte importantă. Sigur că discuția, discuțiile cu președinția daneză și cu președințiile următoare cu privire la ceea ce putem face pentru a ne asigura că uh, la comisie se primește un uh, flux continuu de uh, informații. Anul trecut a fost unul care a creat foarte multe provocări, primăvara arabă, a afectat uh, strategia uh, noastră de vecinătate și, în plus, uh, criza economică este un lucru care redefinește oarecum peisajul. Drept care, în mintea mea, nu există niciun fel de între, îndoială că în aceste vremuri dificile în care observăm atâtea modificări în lume, Uh, eradicarea sărăciei și politica pentru dezvoltare câștigă și mai multă importanță. Ele trebuie să se afle în chiar miezul activității Uniunii Europene în lume. Am făcut într-adevăr unele progrese în domeniul învățământului, peste 9 milioane de persoane au fost, au fost uh, uh, cuprinse în învățământul uh, primar, 5 milioane de copii vaccinați uh, uh contra pojarului și 750 de oameni cu virusul HIV beneficiază de terapie. Am ajutat așadar în jur de 50 de milioane de oameni uh, și continuăm uh, să sporim lista noastră privind infrastructura acordată societății civile. De când uh, a început primăvara arabă, cu țările care, iată, ajung într-o etapă decisivă a perioadei lor de tranziție, trebuie să ne asigurăm că pe măsură ce ele merg înainte, crearea instituțiilor și a felului în care ele își sprijină și își susțin populația, programele politice de care au nevoie pentru a asigura democrația, libertatea, drepturile omului și egalitatea, uh, presupunerea că fiecare câștigă din acest proces care s-a declanșat ne conduc la acea, acel tip de creștere, le conduc la acel tip de creștere economică durabilă care să ofere avantaje pentru toți cetățenii legat de reducerea sărăciei, educație, sănătate. Ei bine, toate aceste lucruri trebuie susținute într-un mod coerent și cuprinzător. Uh, situația este plină de provocări și nu doar în țările învecinate, dar și mai departe dacă ne gândim la impactul acestor uh, schimbări în vecinătate, în Africa uh, subsahariană și aspectele și chestiunile cu care se confruntă țările Uh, din uh, Africa, Caraibe și Pacific. Această combinație de situații politice dificile, dinamica politică uh, care trebuie să facă să ne asigurăm că impactul va fi unul pozitiv um, și adoptarea unor decizii pentru a condamna și a, și a preveni ceea ce putem să, să împiedicăm, pe măsură ce lucrurile evoluează. Recunoașterea acestor provocări privind uh, cooperarea pentru dezvoltare, schimbările climatice, uh, asigurându-ne că programele de eradicare a sărătății a uh, sărăciei există și susțin țările așa cum trebuie și, în fine, Uh, a ajunge acolo unde în secolul 21 să nu, să nu mai fie nevoie să vorbim despre foamete nicăieri în lume, uh, e bine, acestea sunt uh, tragediile adevărate în ceea ce mă privește. Și anume faptul că, iată, în 2012 12, încercăm în continuare să definim strategii de combatere a foametei și a sărăciei. Așadar, avem nevoie de soluții pe termen lung. Prin urmare, ce pot să vă spun este că uh, dacă analizăm din perspectiva de după Lisabona, a strategiei de la Lisabona, atunci este foarte clar că dezvoltarea, securitatea și politica uh, externă trebuie să se combine la oaltă într-un tot uh, integral și coerent, pentru că securitatea cetățenilor nu se leagă doar de aspectele critice uh, în sensul că nu există teroare sau conflicte armate, ci și că există Uh, că oamenii sunt uh, scutiți de efectele schimbărilor climatice, că au acces la uh, sănătate, la învățământ, că guvernele sunt în măsură să-i susțină și să-i ajute. Din această cauză am pus pe picioare strategii, de exemplu, privind Sahelul, unde, în care încercăm să cuprindem, în urma discuțiilor pe care le avem cu primii miniștri ai tuturor țărilor uh, respective, uh, discutând așadar cu diverse grupuri din societățile respective pentru a construi o strategie cuprinzătoare uh, și care își propune să găsească metode de uh, garantare a securității, adică uh, să nu mai existe probleme de foamete în Sahel Uh, să nu mai existe amenințări uh, la adresa oamenilor. Unii sunt răpiți și transformați în teroriști. Apoi, sprijin pentru sate și micile uh, comunități trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, guvernele au instrumentele necesare și știu cum să ajute oamenii. Uh, permițând și, și um, asigurând capacitățile polițienești uh, de a controla uh, ajutând guvernele să susțină dezvoltarea și creșterea economică, cât și pe cea a societății civile pentru a susține toate aceste comunități diverse în privința drepturilor omului și a capacității de a ne concentra pe buna guvernare pe care și-o doresc. Doamnă președinte, în, împreună cu colegii mei și nu doar cu comisarul Andrew Peebles, care este un bun prieten al comisiei dumneavoastră, Eh, dar cu întreaga comisie, de fapt, atunci când eh, lucrăm cu privire la anumite zone ale lumii care sunt lovite de criză, Pakistanul, eh, Japonia cu tsunami. Deci acele țări care parcurg perioade extreme de turbulențe, precum Yemenul, și cu care colaborăm strâns pentru a ne asigura că oamenii au ce mânca și că există strategii în picioare, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Țări Uh, cu care trebuie să uh, colaborăm, Sudanul uh, de Sud, dificultățile, situația de acolo și despre care vom vorbi mai târziu. Dezvoltarea printre instituții cu uh, echipele noastre este un lucru în care am investit cu toții. Nu o să spun că nu ar trebui să găsim o cale de a face toate aceste lucruri, pentru că uh, Ideea de a crea un nou serviciu, un serviciu de acțiune externă, înseamnă că trebuie să găsești noi căi de a interacționa cu ceilalți. Oficialitățile trebuie să găsească noi căi de a se asigura că uh, lucrează cât mai uh, cuprinzător uh, cu putință și vreau să um, le mulțumesc tuturor oficialităților din toate instituțiile pentru activitatea lor în ceea ce privește gestionarea crizelor, combaterea um, schimbărilor climatice și așa mai departe. Scopul nostru este acela de a reuni aceste obiective de pace și securitate, prosperitate, creștere economică și parteneriate de dezvoltare. Spuneam deja că ne așteaptă provocări uh, în lume, însă veți ști probabil că încercăm să creăm anumite circunstanțe prin care ceea ce facem noi prevenim uh, anumite tipuri de conflicte care ar putea să uh, ajungă repede o provocare majoră și dificilă pentru oricare parte a lumii. Cei care se găsesc în uh, zone de conflict uh, știm uh, că au de suferit, oamenii nu au acces la educație, copiii suferă, oamenii nu pot să se autosusțină, economiile nu se pot dezvolta în mod real. Nimic nu distruge mai repede lumea decât un război. Asta înseamnă din nou să ne dezvoltăm o abordare cuprinzătoare care să ne permită să ne asigurăm că avem sprijin umanitar, dezvoltare și sprijin pentru pace și securitate. Unul dintre exemple cele mai evidente este uh, unul în care noi ne-am implicat uh, pentru uh, mulți ani și care acum a devenit o strategie mai cuprinzătoare. Este vorba despre cornul Africii. Abordarea noastră presupune că abordăm mai multe lucruri simultan, adică luăm în considerare problema pirateriei de pe coastele Somaliei, și uh, acum uh, putem spune că uh, pirații nu acționează doar la 100 de kilometri uh, în nordul coastei, ci la 11.000 uh, de kilometri. Uh, încercăm, uh, practic, să vedem uh, pe coastă cum putem acționa uh, pentru că până la urmă multe state ale lumii se confruntă cu aceeași teamă, teama de a fi atacate de cei care din diverse motive sunt implicați în asemenea activități preocuparea celor state uh, costiere uh, pentru efectele asupra propriilor economii, uh, asupra turismului, toate acestea intervin în abilitatea statelor de a se dezvolta cu succes din punct de vedere economic. Iar noi, dacă ne gândim că programul de ajutorare prin alimente, care trebuie să aducă alimente la cei mai săraci din lume, trebuie să funcționeze, atunci, practic, ne gândim că trebuie să oferim sprijinul uh, necesar, inclusiv prin elicoptere, pentru a, uh, lucra, uh, a lupta cu pirateria. Oferim sprijin și prin 12-13 nave oferite de 22 de state. Aici se găsește soluția. Trebuie să avem programe puternice de dezvoltare pentru a găsi alternative reale pentru cei care ar putea fi uh, uh convinși la un moment dat să devină pirați. Adesea tinerii, băieții sunt uh, implicați în aceste uh, procese uh, cu stimulente de mii de dolari în comparație cu veniturile reale pe care le-ar putea obține. Prin urmare, strategia și politicile noastre trebuie să intervină aici și pot să fac asta cu susținere din uh, regiune, cu susținerea acelor, acelor uh, națiuni uh, africane afectate. Cei din uh, regiune, Tanzania, Kenya, Seychelles, Sudul, Africa de Sud, toate aceste state sunt gata să acționeze împreună pentru a găsi o soluție. Noi putem însă să ne implicăm în eforturi alături de ei. Deci o politică noastră Uh, uh, soluția noastră politică ar fi să ne dedicăm acestui scop și să încercăm să prevenim uh, deturnarea navelor și să îi oprim pe cei care ar putea să prevină ajungerea alimentelor la cei care au nevoie de ele. Dacă ne gândim puțin la prosperitate, trebuie de asemenea să ne gândim la rolul pe care îl putem noi juca în țările ACP ca și grup. Știu că această comisie împreună cu noi acționează uh, cu uh, anumite măsuri extrem de uh, importante în această zonă a lumii. Trebuie să ne asigurăm că abordarea noastră este una strategică. Știți că SAE uh, inițiază delegații uh, și exerciții de programare pentru următorul uh, cadru de uh, dezvoltare. Salutăm uh, contribuția acestei comisii a Parlamentului uh, European. Și aici îl menționez pe uh, lui Michel, care este președintele uh, adunării parlamentare mixte cu țările ACP. Noi ne bazăm pe experiența existentă aici Uh, pentru a vedea cum am putea să uh, respectăm cerințele de programare și pentru a vedea cum am putea dezvolta un element pe care îl consider uh, important și anume abordarea cuprinzătoare, adică să putem pune dezvoltarea în centrul activităților noastre, însă asigurându-ne că este vorba despre o dezvoltare durabilă legată de instituții puternice care pot oferi democrație și respect pentru drepturile omului. Absolut fundamentale toate aceste elemente. Dacă ne gândim puțin la agenda schimbării și știu că uh, am discutat cu P- domnul Pibals acest uh, subiect, pentru că dânsul a fost un uh, motor uh, puternic și uh, o persoană foarte implicată în programele noastre, am uh, hotărât că trebuie să ajungem la oameni în maniera cea mai adecvată. Uh, Trebuie să găsim uh, o cale prin care ajutoarele să fie uh, eficiente, să găsim un cadru care să recunoască faptul că cei mai săraci uh, adesea nu se regăsesc în statele cele mai sărace. Oamenii cei mai săraci adesea pot locui în state pe care le-am putea descrie ca fiind state destul de dezvoltate. Și asta ne oferă de asemenea o șansă, o oportunitate, pentru că pe măsură ce ne dezvoltăm relațiile cu aceste state, vorbim de fapt despre faptul că le putem permite lor acestor state să aibă propriile programe pentru a avea uh, grijă de uh, proprii uh, lor săraci. Este absolut crucial ca pe măsură ce facem noi treaba noastră să implicăm și partenerii pe care îi avem în acest proces. Însă există motive pentru care aceste lucruri nu se întâmplă chiar așa. Uneori aceste motive sunt politice, adică cei care au bani își doresc să-i păstreze și nu doresc ca acești bani să aibă efect. În multe cazuri vorbim și despre inabilitatea instituțiilor uh, de a oferi uh, rezultate la fața locului. Din nou, o abordare cuprinzătoare ar fi utilă pentru că aceste comunități rurale și sărace s-ar putea dezvolta, uh, însă cu sprijinul unor infrastructuri construite pentru ei. Uh, acești oameni trebuie să fie susținuți pentru a dezvolta economiile locale, ar trebui să fie susținuți pentru a dezvolta uh, educația locală pentru tinerii lor din uh, țara lor și din vecinătate. Uh, au nevoie de anumite structuri pentru ca produsele lor să poată fi comercializate mai eficient. Doamnă președinte, am văzut uh, cum merg lucrurile în Haiti, am uh, văzut uh, ce trebuia făcut în diverse părți ale acestei insule pentru a dezvolta infrastructura care să sprijine oamenii. Infrastructură care să permită pe partea agricolă dezvoltarea unui potențial dincolo de producția doar pentru export. Uh, ne-am gândit la procesarea produselor acolo și uh, la uh, oportunitățile de educație pentru cei de acolo care pot fi cei care ar putea crea din produsele pe care le culeg noi produse așa s-ar putea uh, implica cu toți în procesarea alimentelor. Sunt foarte, foarte multe exemple și nu vreau să profit uh, de prea mult din timpul uh, dumneavoastră, pentru că vom ajunge și la partea cea mai importantă a acestei discuții, comentariile și întrebările dumneavoastră. Însă vreau să menționez ceva fundamental în relația noastră cu aceste state um, aceste state poate o duc bine, însă nu permit comunităților lor să se dezvolte la fel de bine. Uneori lucrurile sunt foarte frumoase în teorie, e greu însă uh, să găsim uh, uh, lucrurile care funcționează în practică. Trebuie să avem programe eficiente care să funcționeze de la vârf în jos, care să le permită celor de la baza piramidei să-și dezvolte comunitățile și societățile. Mare parte din munca noastră, munca cu aceste state, unii dintre ei parteneri strategici, alții state care se îndreaptă pentru prima dată către noi, ei bine, parte din munca noastră presupune că trebuie să ajutăm să poată să ofere avantaje pentru proprii cetățeni și astfel oamenii să aibă uh, o miză în tot acest uh, proces. Apoi, în ceea ce privește schimbarea climatică, spuneam mai devreme că acest subiect este unul uh, special. Este un subiect uh, uh, pe care trebuie să îl integrăm în, munca noastră legată de dezvoltarea durabilă. Acest lucru este mai ales adevărat pentru micile state insulare din Pacific și Caraibe, care sunt direct afectate. Membrii acestei comisii probabil au văzut cu proprii ochi care era impactul fenomenelor care au loc. Trebuie să avem o abordare consolidată, puternică. Din nou, acționăm împreună cu comisarii care își asumă o responsabilitate directă pentru două uh, lucruri. Mai întâi, atenuarea rezultatelor schimbării climatice, așa cum arată ele acum și așa cum vor arăta în uh, viitor. Trebuie să ne gândim cu atenție la modul în care am putea susține statele care, ca și consecință a schimbării climatice, trebuie să facă lucrurile altfel. Dacă avem un sat distrus an după an uh, de către inundații, cum putem susține respectiva comunitate? Fie să se reașeze în altă parte unde nu vor fi uh, distruși uh, de um, inundații pe viitor sau cum am putea să găsim modalități de a oferi sprijin acelor oameni pentru a putea trăi cu acest peisaj în schimbare pe care l-ar putea folosi pentru propriile beneficii. Cum am putea să introducem aici o legătură legătură între uh, munca noastră strategică, adică uh, munca care presupune că trebuie să avem valori și obiective clare care vizează schimbarea uh, climatică și care pe termen lung vor face parte dintr-o soluție mondială. Deci cum putem să combinăm toate aceste elemente? Această combinație este foarte importantă și toate, până la urmă, duc la modul în care dezvoltarea este pusă în inima tuturor activităților noastre. Acum câteva cuvinte în legătură cu Sudanul și Sudanul de Sud. M-am implicat uh, în uh, discuții cu uh, conducerea celor două state. Am discutat data trecută cu președintele Sudanului de Sud și atunci am spus că aș dori ca, acel, ca această nouă țară să poată supraviețui, însă această țară este săracă și are nevoie de tot ajutorul pe care le putem oferi atunci când e vorba despre creștere, dezvoltare, ajutor chiar pentru infrastructură care este fragilă. De asemenea, ne-am gândit ca statele membre să acționeze împreună în Sudanul de uh, uh, Sud. Am discutat această problemă cu uh, ambasadorii și cu șefii noștri de uh, delegații. delegație, însă trebuie să ne asigurăm că programele funcționează și că uh, până la urmă se întâmplă ceva pentru a livra lucrurile necesare în această zonă un uh, aeroport, de exemplu, pentru această țară ar însemna că uh, ar putea să-și rezolve parte din problemele pe care le au cu uh, Nordul. Așa putem să susținem munca președintelor, președintelui câtă vreme subliniem că e nevoie să găsească modalități de a-și diversifica economia pentru a putea beneficia de pe urma unor aspecte agricole ale statului lor. Acum, în ceea ce privește uh, Birmania. E bine, cu toții știm că potențialul acestui stat uh, ar putea fi remarcabil. În aprilie, după cum uh, bine știți, uh, voi face o vizită acolo. Atunci e momentul potrivit ca eu să plec în această țară. Cu toții trebuie să vedem atunci ce va fi de făcut pentru acest stat. Toți avem așteptări majore din partea acestei țări. Trebuie să fie foarte clar faptul că ne dorim ca alegerile să iasă bine, că ne dorim ca deținuții politici care încă mai sunt în închisori să fie eliberați, că ne dorim acces umanitar în regiunea, regiune unde încă mai sunt conflicte și că ne dorim o, o încheiere a acestor conflicte. Sunt sigură că toți cei care acționează pentru reformă și libertate în Birmania uh, își doresc uh, să obțină succes și dacă totul merge bine, uh, voi merge din nou cu scopul de a deschide delegația nouă acolo și pentru a mă asigura că avem o abordare coerentă a Uniunii Europene față de această țară, fapt foarte important. Aș putea să mai vorbesc și despre alte părți ale lumii. Putem vorbi despre Afganistan în detaliu, putem, în detaliu. putem să vorbim despre activitatea incredibilă care a fost făcută peste tot în Africa de către delegațiile noastre care acționează împreună cu uh, părțile uh, Comisiei și cu statele membre. Știți că eu îmi doresc să obțin două lucruri. unu, o mai mare coerență între uh, instituții și statele membre pentru a demonstra că banii noștri de dezvoltare pot să aducă rezultate chiar mai bine decât o fac acum. Practic, așa am putea face economii pe scară mare. Așa am putea avea o abordare uh, coordonată și cuprinzătoare între noi toți cu privire la rezultate. Și vreau să ne asigurăm că facem asta în parteneriat, în parteneriat cu acele state, în parteneriat uh, cu organizațiile internaționale uh, mai ales uh, ONU, cu care colaborarea noastră este atât de importantă, dar în aceeași măsură și în parteneriat cu dumneavoastră. Acest lucru este uh, adevărat și cu ceea ce se va întâmpla la Rio Plus 20. Uh, și vreau să închei cu un exemplu pentru care, prin care subliniez de ce toate aceste lucruri sunt atât de importante. Munca noastră merge de la a convinge investițiile din uh, investitorii din uh, sectorul privat de a convinge instituții de finanțare, uh, Banca Europeană de Dezvoltare, Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții să susțină dezvoltarea uh, întreprinderilor, mai ales a celor mici și mijlocii în statele care trec prin schimbări, în uh, statele uh, în care acestea uh, reprezintă uh, viitorul. Lucrăm împreună cu ONG-urile, cu societatea civilă, multe aflate în state unde poate pentru prima dată li s-a permis să se implice așa cum trebuie în aceste demersuri și în aceeași măsură discutăm și cu parlamentarii. Și aici aș dori să mulțumesc uh, europarlamentarilor pentru misiunile de observație a alegerilor care au fost desfășurate așa cum trebuie. Știu că sunt aici reprezentanți care au luat parte la aceste misiuni. aceste noastre au fost atât de importante uh, în uh, legătură cu tot ceea ce s-a uh, petrecut acolo. Aș dori să mulțumesc și eurodeputaților care au mers în călătorii împreună cu mine într-o parte din aceste state și uh, asta pentru a demonstra cât de importantă este democrația și pentru a lucra cu cei care aspiră să devină uh, politicieni. Uh, Eh, de exemplu, grupurile femeilor din Libia. A fost cea mai mare conferință a femeilor la care am participat vreodată. 300 de femei s-au strâns acolo. Eh, oamenii din Tunisia, Egipt, eh, Iordania, Maroc și așa mai departe. Toate aceste state care trec prin schimbări. Și într-un context mai larg, putem să ne gândim la adunarea ACP și la parlamentele individuale ale statelor. Niciodată nu subestimați valoarea acestor procese. Pot să vă spun uh, din propria mea perspectivă că uh, munca asta este respectată, dar are pe de altă parte și un impact dramatic și acest lucru trebuia spus și pentru asta vă mulțumesc foarte mult. Merci beaucoup, uh, Lady Ashton. Nous allons maintenant passer la parole. Euh, mulțumesc foarte mult, doamnă Ashton. O să dau acum cuvântul uh, colegilor noștri. Știți că timpul nostru este limitat, dragi colegi, așa că vă acord două minute și jumătate pentru fiecare chestiune. Așadar, o să uh, ne organizăm în felul ăsta pentru a permite doamnei Ashton să și uh, răspundă pe rând. Deci o să avem mai multe runde. Mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva întrebări. În primul rând, bine ați venit și vă mulțumesc pentru asistența acordată de Serviciul de Acțiune Externă, care este impresionantă și sper că ne putem baza în continuare pe ea. Uh, am o întrebare în ceea ce privește succesul măsurilor de dezvoltare. Avem uh, țelurile de dezvoltare, dar care sunt uh, țelurile Uniunii Europene. Cum, cum se măsoară succesul acestora? Pentru că uh, vorbim de 6 miliarde pe an și asta înseamnă 30 de miliarde de uh, euro per mandat pentru o mai bună coerență. Mă refer aici la situația din Fiji, cum s-a reacționat la amendamentele care au fost aduse acolo, de asemenea, uh, situația din Siria cu uh, pacifiștii care sunt atacați, din păcate lucrurile nu s-au schimbat deloc și poate ar fi bine să le acordăm asistență. Și v-aș solicita de asemenea să spuneți câte ceva despre creștinii din Nigeria, pentru că uh, începând cu ziua de Crăciun, atacurile asupra creștinilor au fost îngrijorătoare, inclusiv ceea ce s-a întâmplat ieri. Uh, nu am suficient de mult timp la dispoziție, dar v-aș fi recunoscător dacă ați răspunde la aceste întrebări. Și aș spune în trecere că știu că trebuie să vă spunem înaltul reprezentant al Uniunii uh, Europene pentru uh, politică externă, dar eu aș vrea să vă spunem delegatul pentru politică externă al Uniunii Europene. Cred că așa ar fi cel mai bine, pentru că până când lumea nu vă percepe drept uh, chipul Uniunii Europene, o să avem în continuare o problemă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Mitchell. Și acum, uh, domnul Cortes. Președinta, señora Aston, es un placer contar. Mulțumesc foarte mult. Este într-adevăr o plăcere să vă avem aici, în mijlocul nostru. Ar fi plăcut să vă avem aici mai des, pentru că ar îmbogăți foarte mult activitatea acestei comisii. Cred că am putea să lucrăm să cooperăm mult mai bine pentru lupta împotriva sărăciei. În ceea ce privește instrumentul de dezvoltare și cooperare, bineînțeles că sprijinim uh, cooperările pe care le-am avut și este important să menținem un uh, nivel minim de finanțare, în special în momente de criză. această criză n-ar trebui să afecteze ajutorul de dezvoltare din partea Uniunii Europene și sunt uh, convins că avem aceeai părere în acest sens. Grupul nostru sprijină Comisia pentru activitatea sa și în toate eforturile pe care le-a făcut, iar în ceea ce privește scopurile instrumentelor de dezvoltare și cooperare, acestea ar trebui să fie lupta împotriva sărăciei și stabilirea de instrumente de cooperare în această luptă. Avem nevoie de cooperare astfel încât să fim eficienți în realizarea diverselor țeluri pe care le-am propus în ceea ce privește lupta împotriva sărăciei. Aici vrem să îndeplinim aceste scopuri și sperăm că Comisia va face tot posibilul pentru a atinge aceste scopuri, indiferent cum s-ar numi ele. Sărăcia, inegalitatea în Africa și în America Latină trebuie să fie este o problemă care trebuie să fie rezolvată. A existat o vizită recentă foarte interesantă în Brazilia și Mexic, și situația în aceste țări, Mexico, Mexic și Brazilia, nu reprezintă situația generalizată din America Latină. Zece țări din uh, regiune, din America Latină, din America Centrală și de Sud, continuă să rămână uh, uh într-o sărăcie extremă. Activitatea de până acum a ajutat într-adevăr la sprijinirea acestor țări pentru consolidarea instituțiilor democratice și pentru lupta împotriva sărăciei. Politica noastră este una care continuă uh, în linia pe care am avut-o și până acum. Deci o politică consecventă, eforturi de cooperare pentru a rezolva problemele serioase și grave care există acolo. Mulțumesc că vă rog să nu intrați peste timpul celorlalți, pentru că altfel nu le, puteți, nu le veți permite să se exprime. Mulțumesc, domnul Gherenț. Merci. Vous m'accordez la minute à laquelle... Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că mi-acordați timp suficient ca să permit să expun uh, problemele. Data trecută când ați venit uh, să ne vedeți, uh, Lady Ashton, și cred că ați putea să o faceți mai des. Uniunea Europeană uh, și uh, ajutorul de, de dezvoltare um, aduce contribuții a tuturor actorilor, tuturor statelor membre și ai Comisiei, dar aici există uh, o oarecare problemă. Dar după comentariile care s-au făcut, ajung la concluzia că mai există încă multe puncte de rezolvat. Aș dori împreună cu colegii mei ca Uniunea Europeană să devină cel mai bun actor și cel mai eficace și cel mai ambițios, influent și coerent. E bine, pentru asta trebuie ca buna guvernare europeană să fie la înălțimea așteptărilor. Sincer să vă spun, nu cred că este. Din trei motive. În primul rând, rolul Consiliului care are două ședințe, întâlniri uh, semestriale de trei, de trei ore uh, pe an și cred că asta este prea puțin pentru a aduce la oaltă punct de vedere a tuturor uh, statelor membre și pentru a asigura faptul că această unitate a dezvoltării să se realizeze de fapt. În al doilea rând, de când sunteți în funcție, asistăm la ceea ce aș califica uh, ca um, o stingere a vocii Consiliului. Singurul mesaj pe care l-am primit din partea Consiliului a avut loc o ocazie a discuției uh, privind aplicarea articolului 290 din tratat uh, și nu cred că în felul acesta vom reuși uh, să organizăm și să punem pe picioare mai bine această democratizare pe care o dorim. În al doilea rând, uh, în al treilea rând, rolul Comisiei, vă spun sincer, uh, lucruri pe care le, vi le spun și în față și că nu sunteți de față, cred că din motive de calitate și vizibilitate a politicii, Comisia răspunde, este singura care rămâne răspunsătoare pentru politica de dezvoltare. Cred că dumneavoastră ați putea excela în coordonarea politicilor, integrând un element pe care nu l-ați menționat în prezentarea dumneavoastră, deoarece nu ține de competența dumneavoastră și anume la în legătură cu uh, dimensiunea uh, comercială. De aceea cred că această dimensiune va trebui să fie integrată în această abordare. Cât privește democrația, v-am spus ce vreau să spun. Și, în fine, mai există un element și anume, cred că trebuie să facem eforturi pentru a răspunde unei nevoi. Cred că avem o politică foarte bună, ar putea fi și mai bună, dacă ne-am strădui să organizăm și o gândire și o reflexie strategică. Și asta cred că este un element foarte important în ceea ce privește dezvoltarea uh, și am acolo o serie întreagă de, am definit o serie întreagă de elemente care sunt uh, uh, clare și evidente atunci eu aș dori să vă rog să autorizați Consiliul să participe la o discuție cu noi cu privire la viitoarea agenda de dezvoltare, deoarece trebuie neapărat să discutăm, să schimbăm opinii pe aceste teme de importanță absolut esențială. Dacă nu vorbim, avem discursuri paralele și nu în felul acesta vom uh, întări rolul uh, Uniunii Europene în ceea ce privește uh, dezvoltarea. Așadar, doamnă Ashton, uh, doresc să vă văd mai, uh, mai des. Pre, președinta, pe mine nu mă deranjează deloc, pot să rămân aici până la ora 8 sau cât doriți noastră. Problema e că trebuie să votăm la un uh, moment dat și anume la ora 5. Deocamdată ați reușit să spuneți tot ce aveați de spus, uh, nu așa? Prin urmare, Acum o să-mi dau uh, mie însă mie cuvântul și eu am fost în Haiti de trei ori, uh, la câteva luni după uh, cu tremuri, cu ocazia alegerilor prezidențiale și în fine anul trecut a treia oară. Nu e cazul să vă reamintesc că Uniunea Europeană și cetățenii său au manifestat o solidaritate extraordinară față de poporul haitian. Dar la fața locului, în aceste misiuni, știind că suntem primul donator umanitar și de ajutor pentru dezvoltare în Haiti, mi-am dat seama că dialogul politic între autoritățile acelui stat și instituții europene este foarte limitat. Am discutat cu președintele Republicii pe 12 ianuarie și am vorbit în special în ceea ce privește politica agricolă, printre altele, și aici am o temere foarte mare, pentru că mi s-a părut că dorește o agricultură globală și masivă, cu vreo două, trei grupuri sau întreprinderi agricole foarte mari, folosind probabil OMG-urile și substitute de OMG-uri, Uh, fără să țină seama de faptul că mica agricultură, micile exploatații, accesul tuturor la, la teren, deci tot ceea ce am susținut noi întotdeauna, uh, nu era neapărat luat în considerare. Mulțumesc! Cred că este mai bine să vă invit să răspundeți acum și continuăm apoi cu o rundă de întrebări. Thank you. How long do I have to respond? Mulțumesc. Cât timp am la dispoziție ca să răspund? Okay. <laughs> Domnule Mitchell, cum se măsoară succesul? E o întrebare foarte interesantă. Știți că domnul Peebles tocmai asta încearcă să uh, afle cum putem măsura mai bine succesul. Putem face tot felul de măsurători care să ne dea o Uh, un tablou parțial, dar mi se pare greu să ne asigurăm că avem măsurători care arată într-adevăr succesul uh, la toată scara sa, pentru că poți să te ocupi de educație, poți să, uh, să te iei după numărul de oameni care scapă de sărăcie, dar tocmai Andres lucrează la asta. La ce am lucrat eu până acum a fost să avem o abordare mai coerentă între statele membre și Uniunea Europeană și să avem o abordare mai creativă, ceea ce cred că va fi extrem de important pe viitor. Face parte și din uh, agenda de dezvoltare a miniștrilor și vorbim aici de un potențial de 30 de miliarde de euro, așa cum bine ați spus. M-ați întrebat uh, de uh, schimbarea de titlu și de asemenea m-ați întrebat de Nigeria și de Fiji. Cu Fiji încercăm să ne suspendăm ajutorul din toate motivele pe care le cunoaște toată lumea, că atunci când suspenzi ajutorul, problema este că oamenii cu adevărat săraci și care ar uh, beneficia uh, de acest ajutor sunt cei care suferă cel mai mult. Și atunci încercăm să uh, ne concentrăm această asistență. Apoi, vorbim despre regulamentele cu actorii publici. Uh, și uh, asta e foarte bine, dar acum, uh, din cauza acestei noi legislații, toată lumea este pe picior de egalitate. Încercăm să vedem dacă nu putem să găsim o cale mai bună de a rezolva problema. La Siria, unul din uh, lucrurile pe care le-am discutat cu opoziția din Siria este includerea, incluziunea. Este extrem de important ca cei din uh, Um, comunități religioase diferite, concentrându-mă aici pe creștini, să facă parte din soluție în Siria și să nu creadă că ceea ce urmează le va fi uh, în detrimentul lor. Acest lucru este extrem de important. Am discutat și în Statele Unite cu secretarul de stat cum putem să asigurăm această includere, pentru că dacă nu o facem, atunci viitorul Siriei nu va fi așa cum ne-l dorim. În Nigeria există o uh, problemă legată de modul în care uh, se abordează problema, pentru că există niște uh, sentimente religioase mai vechi care par să iasă la lumină acum și uh, știți că e greu să evaluezi uh, tot ce se întâmplă. Președintele a încercat să găsească o soluție și a muncit din greu la asta și cred că face acest lucru într-un mod care caută să fie cât mai inclusiv. Cam acestea sunt situațiile pe care le monitorizăm zilnic pentru că au potențial de a se transforma în situații extrem de dificile. După cum știți, o să discutăm cu miniștrii de externe problema libertății de uh, religie și de exprimare. M-ați întrebat de uh, America de Sud și America Latină, dar într-adevăr am fost în Brazilia și în Mexic, face parte din munca mea pe parteneriatele strategice și face parte și din reuniunile G20. Pentru mexicani, problema dezvoltării durabile a fost subiectul central al conversației pe care și-au dorit-o. Asta am discutat și în Brazilia. Nu este nicio îndoială că aceste țări au în continuare acces la fonduri pentru dezvoltare regională ceea ce este important, dar încercăm să avem o strategie coerentă pentru uh, regiune. Și tocmai asta încercăm, și tocmai aici încercăm să ne concentrăm. Domnule Gerenț, Gerenț uh, mi-ar plăcea să vin mai des, dar nu am timpul necesar. Sunt de acord cu dumneavoastră că nu ați fost deserviți uh, suficient uh, după tratatul de la Lisabona, nu de uh, Andres care s-a descurcat minunat, ci de restul comisiei și o să-l rog pe ministrul de externe danez să vină la Comisia uh, DEVE imediat după Consiliul Ministrilor de Dezvoltare. I-am întrebat și pe Tiptios dacă sunt dispuși să facă acest lucru, pentru că cred că unul din efectele tratatului de la Lisabona este că nu primiți uh, informațiile de care aveți nevoie. Și eu am discutat deja cu ministrii care au spus că vor veni și vă vor oferi opinia politică directă a Consiliului, ceea ce sper că va fi o uh, recompensă cumva. În ceea ce privește rolul de conducere al Comisiei, fără îndoială, Comisia este pe scaunul șoferului. Și eu cu domnul Pibals lucrăm împreună, facem lucrurile împreună, eu nu fac niciodată ceva uh, fără știrea domniei sale și viceversa. Ideea este că atunci când ne gândim la o abordare coerentă, uh, avem o privire de ansamblu strategic a ceea ce încercăm să facem. Deci dezvoltarea nu este un element izolat, ci face parte din strategia noastră de a oferi cele mai bune soluții uh, țărilor. Și tocmai asta încercăm să facem. Este o muncă în plină derulare, nu este în niciun caz finalizată, asta e foarte clar. Dar avem timp să facem și asta. În ceea ce privește Haiti, Există probleme uriașe legate de modul în care încercăm să convingem guvernul din Haiti să facă progrese, pentru că este un, o țară care a beneficiat de ajutor 54-55 de ani și totuși în continuare ne confruntăm cu probleme uh, fundamentale. Vorbeam despre construirea de infrastructură și modul în care încercăm să colaborăm cu comunitățile locale pentru a le oferi sprijin uh, permițând uh, industriei agricole să crească și făcând o legătură cu oportunitățile de educație și cu infrastructura care trebuie să fie făcută. Um, Specific, întrebările specifice legate de tipurile de sol sau tipurile de culturi, aici nu pot să vă dau un răspuns. O să-l obțin, dar nu pot să vi-l dau acum. Dar ideea pe care încerc să o promovez este că, din punctul meu de vedere, Haiti este un exemplu uh, că trebuie să avem o coerență cât mai mare între statele membre și instituțiile europene și uh, coerență cât mai mare între partenerii internaționali. Nu trebuie doar să trimitem ajutoare, oricât de important ar fi, ci trebuie să încercăm să ajutăm aceste țări să se reclădească într-o economie funcțională și puternică. Și ăsta este un proiect pe termen lung, care necesită uh, implicarea tuturor aspectelor de viață economică și politică. La parole este în prezent, monsieur Weigel. Domnul Weigel. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, noi suntem comisia de subdezvoltată și de aceea trebuie să vorbesc în limba engleză și nu mă pricep la fel de bine ca dumneavoastră, doamna Ashton. Dar o să încerc oricum. Nu vreau să fiu foarte uh, armonizat. Vreau să vă spun câte ceva despre așteptările mele, care nu prea s-au pupat cu uh, discursul dumneavoastră introductiv. M-aș aștepta de la dumneavoastră să vorbiți despre crize, despre problemele deschise care crize care uh, vizează în mod clar ceea ce facem noi aici. Crize de dezvoltare și probleme, de, um, probleme umanitare. Noi, în Europa, ne confruntăm cu această criză bine cunoscută, acolo unde avem toate aceste elemente. Avem uh, subdezvoltare, avem criză uh, uh, umanitară, începem cu, începând cu Palestina, apoi Nagorno-Karabakh. Știu că mă repet, dar o să mă tot repet, pentru că acestea sunt probleme pe care cred că ar trebui să le rezolvăm. Speram să veniți odată în fața acestei comisii sau la AFET și să spuneți simțim că Europa a avut soluția pentru una dintre aceste probleme. Indiferent că vorbim de Sahara de Vest sau de problema Palestinei, sau de ceea ce se întâmplă în Nagorno-Karabakh. Pentru că Vă felicit că vă duceți în vizită și vă duceți și vedeți care sunt problemele și nu încercați să fugiți de ele. Cred că acest lucru merită spus. Dar problemele acestea trebuie rezolvate și atunci pe mine m-ar bucura foarte mult dacă ați veni la noi și ne spune lucrăm la această problemă. Ne puteți ajuta sau aveți o idee cum am putea să abordăm problema, cum am putea să o uh, rezolvăm, cum să fim mai puțin ipocriți? Spre exemplu, vorbeam despre Siria și despre criticile uh, tacticile și despre tacticile uh, lor puteri. Da, într-adevăr, uh, Uh, China și Rusia nu au procedat bine, dar America, pe de altă parte, procedează exact la fel de fiecare dată când îi sunt amenințate interesele și noi o ajutăm. Și deci, de ce îi mai criticăm pe alții? Cred că am fost suficient de clar și m-aș aștepta să veniți cu ceva inițiative concrete despre modul în care se pot rezolva unele probleme. La parole este Madame Keller. Keller are Thanks a lot. Uh, Mulțumesc foarte mult. După toate aceste informații legate de ce se întâmplă în lume, aș dori să mă reîntorc la politicile Uniunii Europene. Am multe întrebări, dar încerc să fiu cât mai succintă. În primul rând, aș vrea să știu cum vă ocupați de uh, această politică legată de uh, scopurile de dezvoltare. Uh, ne-ar interesa care este starea de fapt a memorandului de lucru sau cum se cheamă între DigiDevco și Serviciul de Acțiune Externă și apoi ați vorbit despre valoarea părerii Parlamentului și sunt de acord că uneori avem o părere foarte valoroasă, dar din păcate niciodată nu e luată în serios și nu e luată în uh, calcul atunci când analizăm uh, diversele documente. Deci, pentru că această părere valoroasă să uh, aibă într-adevăr o valoare, ar trebui să avem o posibilitate formală de a face acest lucru, de a ne aduce contribuția, vorbi de acte delegate. Deci, uh, mă bucur că susțineți uh, doleanțele Parlamentului de a avea o implicare mai activă. Apoi avem această agendă pentru schimbare și știu că domnul Pibax a lansat-o și întotdeauna ni s-a spus că acest lucru nu înlocuiește consensul european privind dezvoltarea. Dar azi dimineața am avut un reprezentant al Comisiei care a spus că noua noastră politică de dezvoltare este agenda pentru schimbare. Ceea ce mie mi-a sunat că avem ceva nou și consensul european nu mai este la fel de valid cum era înainte. Care este această poziție a agendei pentru schimbarea din punctul noastră de vedere? Cum o percepeți și cum uh, lucrați pentru a o implementa? Și ultima întrebare, agenda pentru schimbare vorbește mult despre guvernanță și nu necesar foarte complet, dar este puțin în contradicție cu uh, dezvoltarea și cred că există aici o posibilitate de conflict. Cum crezi că putem rezolva acest conflict pentru a ne asigura că țările partenere sunt uh, la conducere, dar în același timp vorbim și despre probleme de guvernanță. Mulțumesc! Mulțumim, uh, domnul de mare, cuvântul. Rather quickly, congratulations, Lady Ashton, on some of the things you have been doing. Mulțumesc, uh, Lady Ashton. În Sudan Ați tot uh, vorbit, ați fost în vizită și trebuie să ne reamintim că președintele Siriei este mult mai responsabil de uh, uciderea uh, multor cetățeni. În, uh, este comparabil ce se întâmplă în Sudan cu ceea ce se întâmplă în Siria. Am trei întrebări. Prima este legată de corupție. Știți că 700 de miliarde de dolari de bani negri intră în Uniunea Europeană și în economiile occidentale din țările în curs de dezvoltare, care sunt bani ascunși, bani neimpozitați, bani nejustificați. Și indienii au două miliarde de triliarde de dolari ascunse în diverse conturi. Deci 700 de miliarde de uh, euro, vorbim de un buget de șapte ori mai mare decât al Uniunii Europene. Uh, și, deci noi atâta le dăm și uh, practic primim înapoi, noi le dăm ajutoare și în schimb primim bani neimpozitați de 10 ori mai mulți decât le dăm noi. Dacă banii rămân în acele țări, poate aceste țări uh, vor fi mai dezvoltate din punct de vedere economic. Trebuie să avem o strategie pentru a păstra banii acolo. Apoi a doua întrebare, Argentina. Regatul Unit acordă ajutoare de 450 de milioane de lire în, și în același timp ei ne amenință uh, în ceea ce privește insulele Falkland. Deci, ne puteți spune cum putem să avem această poziție duală, cum de noi le dăm bani uh, Argentinei pentru ca Argentina să se înarmeze și să atace uh, insulele Falklands, mie mi se pare o nebunie. Apoi, Uh, lacurile glaciare din Himalaya. Din cauza dezăpezirii a început să se strângă foarte multă apă și unele dintre aceste lacuri au devenit periculoase și 1,3 miliarde de oameni sunt amenințați de această problemă. Putem să analizăm situația și să vedem ce se poate face? Merci, Monsieur Deva. La parole est à Monsieur Cashmare. Mulțumim, domnul Kaczmarek, are cuvântul. Dziękuję pani przewodnicząca, pani wysoka przedstawiciel, dziękuję za obecność, za... Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă, pentru prezența dumneavoastră și pentru răspunsurile pe care le veți da. Aș dori să vă mulțumesc și pentru decizia care a fost luată ieri în legătură cu Belarusul și decizia ambasadorului Uniunii Europene Belarus, Minsk. Se pare că acest subiect nu este legat de acțiune de dezvoltare și mă explic. Decizia adecvată în situație. Măsurile luate au fost adecvate față de situație și, după părerea mea, ideea și intenția de a crea un serviciu extern de acțiune a fost tocmai pentru a putea uh, lua decizii rapide. Uh, Belarusul mi se pare un exemplu excelent pentru că comisia noastră așteaptă decizii rapide și adecvate. Am o întrebare legată de viitor. După cum știți, o mare importanță pentru obiectivele cooperării și dezvoltării sunt obiectivele mileniului. Acestea ar trebui să fie realizate până în 2015, în teorie, și unii spun că la ONU s-a avansat deja ideea despre ce va urma. Aici vorbim despre o decizie strategică. Ce va însemna pentru noi acest obiectiv de dezvoltare dincolo de 2015? Care va fi rolul Uniunii Europene și care va fi aportul său în această acțiune după 2015? Mulțumesc! Îi dau cuvântul uh, lui Lady Ashton. Mulțumesc, doamnă președinte. Putem spune că este o discuție destul de largă aici. În primul rând, domnule Fajo, ați spus veniți cu soluții, pentru că trebuie să rezolvăm problemele. Cred că trebuie să recunoaștem două lucruri aici. În primul rând că Uniunea Europeană joacă un rol substanțial în uh, autoritatea palestiniană și în uh, ideea de a construi uh, capacitățile instituționale ale statului și de a negocia o soluție între Israel și Palestina, o soluție cu două state, atât pentru poporul israelian cât și pentru cel palestinian. Uh, a, al doilea subiect uh, menționat a fost Nagorno-Karabakh și recent am fost în zonă pentru a discuta ce putem face pentru a crește încrederea la graniță, pentru că sunt uh, multe probleme la granița între cele două state și mă îngrijorează foarte tare acest conflict, dar soluțiile trebuie să fie convenite de către părți. Eu pot veni cu o listă de lucruri care mi s-ar părea bune pentru israelieni și palestinieni, dar nu pot să-i oblig să fie de acord cu ele. Și ceea ce putem să facem este să lucrăm în continuare din greu în Armenia, în Azerbaijan, cu Israelul, cu Iordanul, cu toată lumea care uh, este direct interesată și pentru a putea reuși să avem o soluție care să fie cea mai eficientă. Dacă aș avea o baghetă magică, aș fi uh, folosit-o deja. Am fost uh, acum trei săptămâni în Gaza, uh, cred că sunt singurul om politic care a fost acolo de trei ori și o să merg în continuare. Și vedeți care este impactul și tragedia aici. Vedeți de asemenea și lucrurile pe care am putut să le uh, obținem până acum. N-a fost mare lucru, dar tot am făcut ceva. Deci nu, nu ne-am dat bătuți. Nu există soluții magice pe care uh, Uniunea să le poată impune. Ceea ce putem face este să ne păstrăm angajamentul pentru că așezările sunt legale în conformitate cu dreptul internațional. Oamenii din Armenia și Azerbaijan uh, merită o soluție și grupul de țări care lucrează pentru asta merită sprijinul nostru. Tocmai de aceea avem un reprezentant special care lucrează cu ei. Dar nu există soluții magice. Dacă ar fi existat, le-ați fi găsit până acum. Asta o să vă spun. Asta este real și în uh, Sahara Occidentală, este real și uh, ce s-a întâmplat uh, în multe alte zone ale lumii. Uneori se numește conflict înghețat, dar mie nu mi se pare așa când ajung acolo. Noi încercăm să fim puternici, creativi și să fim acolo. Oamenii îmi spun în glumă că uh, noi suntem așa un jucător pe margine, dar acum nu se mai spune acest lucru în uh, Orientul apropiat, datorită eforturilor mele și ale dumneavoastră. Trebuie să recunoaștem că trebuie să găsim o soluție cu care să fie de acord ambele părți. Doamna Keller, ați spus, ați vorbit mai, de mai multe aspecte și o să încerc să vă dau un răspuns. Când am început să aud de politica de coerență pentru dezvoltare, mi-a trebuit ceva timp să înțeleg, pentru că pentru mine nu există altceva. Trebuie să există o coerență cu toate politicile noastre de uh, comerț, dezvoltare, schimbare climatică și cum operăm dezvoltarea nu este doar legată de ajutor, ci de toate celelalte lucruri care pot să uh, facă diferența. Și tocmai acolo încercam să ajung când vorbeam mai devreme. Cum poți să rezolvi toate aceste lucruri? Cum poți să ai dezvoltare strategică și să creezi împrejurările prin care aceste țări să poată reuși? Și asta este legat de uh, construirea de instituții, de statul de drept, de ONG-uri, de societatea civilă, toate aceste, uh, aceste lucruri care pot ajuta. Deci trebuie să construim școli, dar și IMM-uri și să atragem investiții. Deci toate aceste elemente sunt importante. Și în cadrul comisiei încercăm să uh, facem, să avem o abordare care să rezolve toate lucrurile. Nu este perfect încă, dar asta trebuie să facem between DevCo and the EAS that I think work all right. I'm told they work fine. Am înțeles că lucrurile funcționează bine. Uh, știu că nu s-au agravat uh, lucrurile, dar, cum spuneam la început, o parte din ceea ce uh, facem este să găsim moduri atunci când creăm servicii prin care să ne asigurăm că cadrul instituțional este eficient, așa cum poate să fie. Și cred că uh, aceste lucruri sunt luate în considerare în cadrul uh, comisiei uh, dumneavoastră. Uh, Asta pentru că există foarte multe ocazii în care aud de idei sau de uh, lucruri asupra cărora am decis să acționăm din partea dumneavoastră, din partea acestei comisii a Parlamentului European. Probabil că nu comunicăm uh, foarte bine acest lucru și va trebui să reflectăm. Cât privește actele delegate, e bine, nu este decizia mea, uh, așteptăm, aștept să se ia această decizie, dar când am întâlnit cu eurodeputații înainte, am mai spus, în ceea ce privește implicarea, cu cât implicăm mai mult instituțiile democratice, cu atât mai bine. Apoi, m-ați, mi a spus și întrebarea dacă acest lucru înlocuiește consensul. Nu, cred că îl completează. Încercăm să găsim căi și mijloace prin care să folosim resursele pe care, pe care le avem cât mai eficace și mai eficient cu putință. Și asta se leagă de întrebarea dumneavoastră dinainte. Cum măsurăm? Cum știm dacă am avut succes? Cum știm dacă resursele au fost bine folosite? Este o provocare foarte mare să ne asigurăm că reușim să îi ajutăm pe cei care sunt în situația cea mai gravă eh, și că folosim într-adevăr competențele și experiențele așa cum trebuie. Sper că am răspuns la această întrebare. Să păstrăm uh, banii în țările respective. E bine, asta e o chestiune foarte interesantă, pentru că, pe de o parte, uh, asigurarea sprijinului bugetar, până la urmă, înseamnă să ajutăm țările să-și dezvolte capacitatea de a se descurca singuri bine. Deci asta e foarte important și am avut discuții foarte interesante pe această temă. Să ne asigurăm că banii ajung acolo unde trebuie este ceea ce am introdus și am scris deja în strategia noastră privind politica de vecinătate societatea civilă, asociațiile doresc să simtă că există o responsabilitate și că acolo unde resursele sunt investite se face ceea ce dorim să se facă și asta se leagă și de încercarea de a dezvolta relațiile cu țările partenere și cu organizațiile partenere în mod eficient, astfel încât banii să ajungă acolo unde trebuie și sigur că există și niște dimensiuni mai ample în întrebarea dumneavoastră. Dar cred că dacă analizăm ceea ce facem împreună cu statele membre în legătură cu această finanțare și dacă luăm exemplu Somaliei, Eh, să vedem de unde vin eh, resursele eh, pentru piraterie este foarte important. Deci să luăm urma banilor, ca să spun așa. Pentru că uh, asta este un lucru esențial dacă dorim, într-adevăr, să contribuim la dispariția acestui fenomen. Uh, cât privește Argentina, sigur că este un aspect uh, bilateral între state suverane, dar există persoane în Argentina, ca și în alte țări, în care încercăm să-i susținem accesul lor la învățământ și pe cei mai săraci pentru mine e un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere întotdeauna, uh, oricare ar fi uh, situația politică. Modificările climatice în uh, regiunea Himalayei. Nu am suficiente date ca să dau un răspuns foarte satisfăcător, dar în momentul în care punem la oaltă grupuri din țări diferite pentru a găsi o metodă de a rezolva niște aspecte care le afectează pe ambele, schimbări climatice, accesul la apă, accesul la energie, Eh, întotdeauna trebuie eh, să facem asta, să încercăm să-i punem pe oameni la altă să găsească soluții. Eh, și acum, în legătură cu deciziile care sunt luate rapid, nu a fost greu. Uneori deciziile durează mai mult pentru că sunt foarte dificile. Sigur că uh, trebuie să continuăm să susținem uh, pe cetățenii din uh, Belarus și să milităm pentru eliberarea celor care sunt încă în închisoare și să, să folosim toate oportunitățile. Când ambasadorul nostru a fost invitat să revină împreună cu ambasadorul uh, Poloniei, uh, atunci uh, statele membre foarte repede au dorit toate să-și retragă ambasadorii. Și asta cred că e un exemplu foarte bun al felului în care Uniunea Europeană funcționează împreună așa cum trebuie. Cât privește obiectivele mileniului, sigur că uh, E foarte important să avem aceste obiective și să vedem cât de departe am reușit să le atingem, cât de mult. Mă gândesc, de exemplu, la uh, sănătatea uh, maternă. Ăsta este un domeniu în care nu am făcut suficiente progrese. Sper însă că în lunile următoare vom reuși să vom veni în fața dumneavoastră și vom reuși să vă spunem ce facem mai departe pe măsură ce punem pe picioare următorul cadru. Mm, mulțumesc foarte mult și acum domnul Martinez. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc foarte mult, uh, Cathy. Trei întrebări. Prima. În legătură cu participarea Parlamentului în ceea ce privește stabilirea delegațiilor. Adică să avem delegații sau ambasade uh, a, ale Uniunii Europene și trebuie ca aceste ambasade să fie și în serviciul Parlamentului. Ori ceea ce s-a prevăzut, din câte știu eu, este un mecanism pentru ca aceste uh, ambasade uh, uh, să reprezinte și Parlamentul. Dar aș vrea să știu exact cum va funcționa uh, Uh, comunicarea între aceste ambasade uh, sau ambasadori și Parlament. Ambasadorii au statut de diplomați și este așadar foarte important pentru ei uh, să aibă o poziție anume față de Parlamentul European. Lucrul ăsta ne interesează foarte tare. Apoi, am participat eh, la o întâlnire foarte interesantă la Osaka în legătură cu țările din eh, sudul Africii. Deci o întâlnire foarte importantă cu toți ambasadorii tuturor statelor membre și eh, dezbaterea pe care am avut-o cu acești ambasadori s-a concentrat pe întrebarea dacă, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, această delegație va funcționa ca un fel de echipă sau nu. Adică ă, autoritățile au considerat că ă, și era vorba acolo de Franța, Regatul Unii, Germania și mai departe. Deci, ă, întreaga structură, să spunem, nu era percepută ca un efort al întregii Uniunii Europene, ci ca al statelor membre. La ora actuală există trei conflicte în Uh, să spun așa, trei uh, bătălii pe care le purtăm în Africa. Prima privește femeile care, într-adevăr, iată că au o situație care progresează în toate țările africane. Deci aici rezultate foarte pozitive. A doua luptă privește combaterea uh, SIDA și aici am impresia că lucrurile au cam stagnat. Acest lucru mă frământă foarte tare. Revenind însă la conferința de la Lusaka, o altă chestiune privea combaterea homofobiei. Și m-a șocat uh, reacția la această problemă. Uh, Ban Ki-moon a venit la Lusaka uh, și, într-adevăr, am văzut atunci felul în care autoritățile publice pot să fie foarte critice față de el, pentru că, înainte de a lua cuvântul, a nu a vorbit despre această temă, nu a vorbit despre tema drepturilor homosexualilor. Ori homofobia și așa mai departe și o să continui în engleză. Nu este atât de important că vorbești în engleză, ci mai ales ceea ce spui în engleză, ceea ce este mai real și mai important. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Zanichi. Mulțumesc, doamnă președinte. Lady Ashton, doresc să vă mulțumesc că ați venit din nou în mijlocul nostru. Participarea dumneavoastră aici este foarte importantă și, după cum vedeți, toată lumea ar dori să vă vadă aici mult mai des. Am o întrebare, dar ea a fost deja pusă de către președinta noastră și vă mulțumesc pentru răspunsul pe care mi l-ați dat. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, domnul Newton, și eu o să fiu succint. Vă mulțumesc că ați venit. Repet, invitația de a veni mai des. Știu că, de fapt, vă este greu pentru că trebuie să fiți peste tot. Unul dintre colegii noștri a fost în India săptămâna trecută pentru a evalua nevoia de ajutor comunitar în continuare pentru India. Uh, Uh, și oamenii au făcut diverse propuneri. Înțeleg foarte bine comentariul dumneavoastră în legătură cu țările în care cetățenii au un, să spunem, un, uh, uh, cu țările cu venit mediu, dar la care această bogăție nu ajunge la nivelul celor mai săraci. Dar cred că unul dintre lucruri pe care le-am văzut acolo, și anume la un centru de formare profesionale, Eh, era vorba de o finanțare din partea Comisiei eh, Europene. Dar mm, mă întreb dacă nu am putea să avem o instrucțiune peste tot unde avem o uh, instrucțiune care să zică că de câte ori este vorba de o finanțare care vine din partea Comisiei, să treaba asta să fie scrisă acolo. deci, o, iată, o cerere foarte simplă. Președinta, mulțumesc foarte mult și acum doamna Zimmer. Mulțumesc. Din experiența mea în această comisie permanentă este că așteptările vis-a-vis -vis de politicile de dezvoltare și de celelalte politici eh, trebuie să fie coerente, dar realitatea nu se potrivește, realitatea politică nu se potrivește întotdeauna, pentru că există o gamă întreagă de domenii în care prioritățile nu sunt uh, neapărat uh, coerente, ci sunt afectate de interese naționale și chiar coloniale. Politicile comerciale, politicile de mediu, politicile de dezvoltare uh, fac așa un fel de triunghi și cred că politica de dezvoltare pur și simplu ajunge să dispară în acest triunghi al Bermudelor. Cred că Uh, în, uh, în prezent nu mai reușim să ne, să, ne mai, să ne descurcăm pentru că politicile de, uh, de dezvoltare tind să se centreze pe căutarea de resurse și pe politicile comerciale. Asta e impresia mea. Am însă o, o întrebare. Cum evaluați reducerea accesului uh, la piață. Uh, numai pentru uh, reducerea accesului pe piață pentru țările cel mai puțin dezvoltate. Este asta o consecință a măsurii, se poate verifica, se poate controla, se poate măsura dezvoltarea uh, după părerea dumneavoastră, există criterii specifice uh, cu privire la felul în care putem măsura dezvoltarea, în special în uh, ceea ce privește țările cu uh, venit mediu și inferior și mic, sigur care sunt expuse și catastrofelor naturale, conflictelor și uh, ceea ce face ca aceste țări să se afle într-o poziție extrem de uh, dezavantajoasă și să aibă nevoie de foarte mult asistent. Mulțumesc! Mulțumesc, Lady Ashton, acum. Mulțumesc foarte mult, domnule Martinez. Delegațiile sunt în serviciul dumneavoastră. Toate delegațiile Uniunii Europene în întreaga lume sunt în serviciul Parlamentului European. În fiecare delegație există o persoană care reprezintă punctul de contact al Parlamentului. Și eu mă bucur foarte tare ori de câte ori primesc mesaje din partea parlamentarilor care ne spun că au fost bine, bine serviți de către delegații și sper că așa se va întâmple. În ceea ce privește ceea ce a spus dumneavoastră, sigur că ne vom uh, încerca să ne asigurăm că această legătură nu numai că există, dar că e din ce în ce mai puternică. Există foarte multe lucruri pe care aș dori să le dezvolt să, pentru a consolida relațiile și colaborarea, dar sper că uh, pe teren uh, aceste persoane lucrează bine și delegațiile lucrează bine Sigur că întotdeauna e loc de mai bine uh, și eu folosesc în acest sens toate resursele la dispoziția mea. Cât privește conferința ACP de la Lusaka, felul în care am încercat noi să funcționăm ca Uniune este să uh, facem, uh, să spun, o echipă. Pot să vă spun că la nivelul Consiliului de Externe este o echipă foarte mare care transmite același mesaj. Există foarte multe delegații și mă gândesc la cea din Mexic, în care ambasadorii, pentru că îi cunosc, mă întâlnesc cu toți uh, ambasadorii statelor membre care sunt uh, reprezentați la uh, nivelul șefilor de delegații și fac asta de câte ori pot. Deci mesajul de acolo se repetă în foarte multe țări din lume. Deci există o coordonare eh, reală la nivelul Uniunii și mesajul este mai puternic pentru că poți să faci de multe ori mult mai multe eh, în cadrul unui grup. Cred așadar că treaba asta funcționează bine. Sigur că se va îmbunătăți din ce în ce mai mult. Eh, deci deja după 14 luni de funcționare, nu? Închipuiți-vă ce, ce se va întâmpla și cum vor arăta lucrurile peste 5 sau 10 ani și pe măsură ce în fie, fiecare țară descoperă noi căi de a lucra împreună. De fiecare dată încerc însă să verific cum funcționează treaba asta pe teren și în ce fel guvernele sau organizațiile societății civile percep acest lucru. Cât privește homo, încerc întotdeauna să mă exprim pe această temă pe cât pot e o temă la care țin foarte mult. Știți că întotdeauna m-am asigurat că promovăm acest lucru la nivel legislativ. Așadar, în mintea mea nu există niciun fel de întrebare că trebuie să continuăm să lucrăm pe această cale și să o facem în contextul uh, în care, dintr-o diversitate de motive legate de prejudicii istorice, culturale și mai departe, în lume, într-adevăr, în multe părți din lume, e o chestiune care trebuie uh, abordate uh, Cred că mm, la asta s-a gândit și Ban Ki-moon la Lusaka. Uh, poate o să am cu el o discuție pe această temă. Și acum, în legătură cu India. Cred că este foarte mult de făcut în India uh, pe două uh, dimensiuni. În primul rând în ceea ce privește sprijinul și sprijinul acordat guvernului pentru ca el să facă mai mult uh, pentru dezvoltare. În legătură cu această idee, cum că schimburile comerciale uh, predomină și domină dezvoltarea, nu sunt neapărat de acord. Uh, cât privește uh, Uh, aceste badge și aceste afișe de care spuneați, ele ar trebui să fie uh, acolo, dar iată că nu reușim întotdeauna să avem suficiente afișe, postere și badge pe cât uh, ar trebui. Până la urmă, cel mai bine și absolut suficient este să știi că e vorba de contribuția europeană. Nu neapărat că e vorba de Comisia Europeană. În ceea ce privește dezvoltarea comerțului și uh, mediul, uh, e bine, nu sunt de acord cu analiza dumneavoastră, nu cred că putem subestima importanța uh, a ajutorului acordat țărilor pentru a deveni capabile să se dezvolte. Uh, dacă uh, analizăm uh, Africa și provocările, uh, schimburile comerciale între țările africane, atunci constatați că există lucruri foarte importante și care contează pentru cetățeni. Asistența nu este un scop în sine, ci este menit să ajute oamenii să trăiască viața pe care și-o doresc și să profite de ocaziile pe care le au pentru a crește și a se dezvolta și asta nu funcționează decât dacă pui toate lucrurile la oaltă. Deci sprijinul uh, acordat pentru a uh, se construi acest uh, drum care se străbată Africa, categoric va susține schimburile comerciale, pentru că înseamnă că țările astea vor putea să-și comercializeze produsele, vor ajunge în porturi, vor putea să și le exporte în celelalte țări și vor putea în felul ăsta să-și sprijine comunitățile locale. Uh, noi uh, uh, nu spunem că ne interesează acordurile comerciale. Ele sunt importante și în țările noastre există foarte multe lucruri care se ocupă de comerț, de comerțul liber și mai departe. Pe de altă parte, este la fel de important ca țările acestea să-și construiască uh, economiile. Și trebuie să vedem cum folosesc resursele economice pentru a, pentru a se dezvolta. Uh, Apoi, avantajul și accesul la piață pentru că una dintre cele mai mari probleme este, nu se leagă de închiderea sau deschiderea piețelor sau standardele. Eh, standardele pe care le avem sunt menite să ne protejeze sănătatea și igiena consumatorilor. Sigur că încercăm să ajutăm să răspundă acestor cerințe și standarde. A spus un lucru foarte important în legătură cu impactul schimbărilor economice asupra accesului la piață pentru țările cele mai puțin dezvoltate și economiile lor în general. M-am întâlnit de curând cu grupul uh, uh, țărilor din Marea Caribilă pentru a vedea cum putem să îi ajutăm cel mai bine să facă ca schimburilor comerciale să se miște mai bine într-un uh, moment în care există această provocare mondială uh, legată de criza economică. Și tot în legătură cu asta nu există niciun fel de uh, întrebare că dacă o țară traversează o perioadă de instabilitate, avem o serie întreagă de instrumente pe care le putem folosi și care ne permit să lucrăm cu ele, să ne implicăm Uh, alături de, de uh, ele și poate uneori cu unele țări cu care nu suntem, uh, eu știu, implicați în mod, să spun, regulat sau care traversează niște dezastre naturale. Să ne gândim la Japonia, nu? Am fost la Fukushima și am văzut, a fost una dintre cele mai dramatice experiențe pe care le-am trăit. Și vorbind acolo cu un grup de persoane în vârstă care nu mai aveau case, ei puteau să arate că, uh, într-adevăr, Europa a venit acolo, s-a interesat și a încercat să îi ajute. Japonia este o țară mare, în sensul că are o capacitate uriașă de a-și rezolva uh, singură uh, problemele, dar uitându-ne la consecințele tsunamiului, a fost foarte important ca prezența noastră s-a făcut simțită acolo pentru a sprijini ONG-urile. Așadar, peste tot în lume trebuie să fim prezenți ca să încercăm să ajutăm țările, mai ales în perioada de criză. 1, 2, Mulțumim. Ne mai rămân 5 persoane plus bonus încă o persoană dacă mai avem timp pentru a interveni în discuție. Doamna de Kaiser urmează. După aceste persoane nu mai au pe nimeni pentru că nu se mai poate, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim, doamna Ashton, că ați venit uh, uh, aici și că v-ați implicat la timp politica noastră uh, dezvolta, de dezvoltare uh, a să se lege de cultură. Când uh, am discutat cu țările ACP, am fost surprinși de cultura europeană pe care o cunoșteau prietenii noștri africani. Știu că au existat critici uh, vis-a-vis de nivelul de sărăcie uh, al acelor state pentru că uh, se dorea finanțarea culturii, însă pentru noi aceste critici nu sunt acceptabile. Și aici aș dori să obțin niște lămuriri. Domnul Pibal spunea că, într-adevăr, dânsul nu se va mai ocupa de cultură. Acest lucru a fost spus și a fost repetat de dânsul mă gândesc că, că ar putea să existe o reacție a comisiei noastre. Unii dintre noi au decis că acest subiect ar trebui să apară pe ordinea noastră de zi. Uh, Însă aș uh, dori uh, din partea dumneavoastră o confirmare sau o infirmare a acestui fapt sau măcar uh, să ne spuneți că veți implica în această poveste pentru că cultura este un instrument care ține de demnitatea popoarelor, dar în același timp și un instrument necesar pentru dezvoltare. Apoi, în ceea ce privește Sudanul. E bine, situația, în ciuda tuturor eforturilor noastre și în ciuda a tot ceea ce am făcut noi pentru această această țară, este, uh, este o situație foarte dificilă. În nord și în sud, pe plan uh, umanitar, în urma uh, bombardamentelor, situația este gravă. Am luat legătura cu anumite persoane care se află în locuri care actualmente sunt bombardate și uh, am aflat că din cauza problemelor politice și din cauza petrolului probabil este foarte uh, dificil să ne gândim la dezvoltare. Am vorbit despre o monitorizare ulterioară a alegerilor. Probabil că acest lucru ar avea rezultate bune, într-adevăr, însă noi nu avem uh, o viziune despre ceea ce se întâmplă acolo, nu știm uh, ce trebuie făcut, nu avem niște instrumente, uh, știm uh, Uh, însă că ne pierdem puțin într-un uh, fel de zgomot de uh, fond, deși această țară a fost una dintre prioritățile noastre. Prin urmare, aș dori ca comisia noastră să analizez la un moment dat acest uh, subiect, uh, pentru că nu este uh, posibil, câtă vreme situația acolo este dramatică, să vorbim despre atât de puțin. Aceasta nu este o critică, pentru că știu că vom face lucrurile așa cum trebuie, însă noi deocamdată nu avem informații concrete despre asta. Mulțumim, domnul Diaz de Mera, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, doamnă înalt reprezentant, pentru că ați venit astăzi alături de noi. Am trei întrebări. De fapt, sunt trei avertismente. Primul, după cum bine știți, este următorul. În Europa avem 13 uh, milioane de persoane care trăiesc în sărăcie și multe care, care uh, sunt subnutrite, malnutrite. Uh, săracii noștri de aici sunt mai săraci de decât cei care vin din afara Uniunii Europene. Aceasta este realitatea. Consiliul spune că va uh, pune capăt uh, băncilor uh, alimentare, care costă 500 de uh, milioane de euro, însă acestea sunt atât de importante în a ajuta pe cei care trăiesc în sărăcie chiar se pune în discuție uh, angajamentul pentru solidaritate uh, al Uniunii Europene procedând uh, astfel. Apoi, în al doilea rând, avem foarte multe libertăți în Europa. Libra, circulație a bunurilor, serviciilor, capitalului, persoanelor. Tocmai am asistat la primăvara arabă și asta a dus în discuție din nou această problemă se pune în discuție libertatea de tranzit. Și uh, ne gândim acum dacă nu cumva chiar vom suspenda uh, spațiul uh, Schengen. Însă trebuie să reținem uh, faptul că toate aceste măsuri uh, contrazic toate aceste uh, principii. E un subiect pe care l-a menționat și doamna uh, Keller. Uh, care avea uh, legătură cu ajutorul și controlul uh, imigrației, precum și controlul frontierelor. Există anumite state care folosesc ajutor de dezvoltare pentru a face controle la frontieră, adică pentru a împiedica oamenii să-și părăsească statele. Practic, uh, banii aceștia ar putea uh, fi pompați în uh, bărci, în nave sau în vehicule. Acest lucru se întâmplă în Senegal sau în Mauritania. Doream să discut aceste lucruri cu dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, aș dori să o întreb următoarele pe doamna Ashton. Întrebarea mea este similară cu cele anterioare. Eu mă bucur că s-a înțeles clar faptul că a devenit o politică, uh, ideea că ajutorul de dezvoltare e esențial și trebuie oferit la nivel european și nu la nivelul guvernelor uh, naționale. De asemenea, este importantă lupta cu sărăcia și a fost subliniată. Însă, uh, ce răspuns uh, oferim uh, noi milioanelor de oameni, nu acelor 13, și, ci un număr, unui număr mai mare de oameni? Care va fi răspunsul dat europenilor care trăiesc sub nivelul sărăciei? Vă întreb în calitatea pe care o dețineți, uh, știu că aveți foarte multe uh, responsabilități care țin de ajutor extern, uh, ajutorul de dezvoltare externă, însă în aceeași măsură și chestiunile interne sunt importante. Uh, se cheltuiesc uh, miliarde pentru a stabili o politică de hegemonie în regiune sau miliarde sunt uh, folosite pentru arme. S-a menționat cazul Argentinei deja uh, mai uh, devreme sau vedem uh, că avem de-a face cu ajutor de dezvoltare care uh, nu duce la uh, nimic și trebuie să ne întrebăm care ar putea fi valoarea lui. Următorul vorbitor, mulțumesc. Vreau să spun că nu vă voi folosi de cele două minute. Nu voi face trimitere la insule Falkland sau la Malvine Însă pot să spun că întrebarea mea vizează mai ales prevenirea diverselor conflicte în diverse părți ale Africii și în alte părți ale lumii. Am văzut că există multe probleme, multe conflicte, însă și secetă. Având în vedere această secetă teribilă, am văzut că posibilitățile uh, schimbărilor climatice sporesc odată cu această secetă și că devine din ce în ce mai necesar, uh, mai necesar decât oricând, să răspundem rapid uh, la această problemă umanitară acută care ar putea să apară de pe urma secetei. Aș dori așadar să aflu ce sisteme de avertizare timpurie au fost puse la punct pentru a putea face față acestor uh, schimbări de climă sau uh, pentru a face față consecințelor schimbării climatice. Apoi uh, piața alimentelor. Cu privire la aceasta, ce mecanisme au fost gândite pentru a putea să împiedice speculațiile pe piața alimentelor, pe piața bunurilor de bază, cu alte cuvinte. Bunuri de care au oamenii uh, nevoie să uh, supraviețuiască. Pe piața instrumentelor derivate, ce s-a întâmplat cu aceste bunuri? Mulțumesc, doamnă președinte. Știu că Aș putea să-mi exprim în limba maternă, așadar o să o fac. Sunt membru nou în această comisie și sunt uh, surprins de faptul că deja sunteți a doua oară alături de uh, noi. Vă bucur că sunteți prezent acum, însă ne-am dorit să vă vedem chiar și mai des. Am uh, tot auzit uh, acronime aici pe care nu le înțeleg, nu voi insista asupra lor, însă am două întrebări uh, concrete, două întrebări politice. Una vizează Belarusul am discutat deja despre acest subiect, dar cum uh, e deja pentru a doua oară că uh, aduceți acasă un diplomat uh, din această țară, din vreo țară, vreau să vă spun că am ales o cale care ar putea să agraveze uh, lucrurile. Însă care sunt alte măsuri pe care le-ați fi putut uh, lua? îmi imaginez că ați putea lua măsuri și împotriva uh, celor care nu uh, respectă uh, regimurile lor de muncă, care sunt într-un fel persoane vinovate. Apoi, situația Mauritaniei. La un moment dat ați vorbit despre faptul că ați dori să lansați că în această țară s-ar dori relansarea pedepsei cu moartea pentru anumite infracțiuni. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu acest uh, subiect? Cum am putea să salvăm viața acestor persoane? Uh, domnule Görens, doamnă președinte, terminăm cu dumneavoastră. J'ai deux questions à poser à Lady Ashton. La... Mulțumesc, doamnă președinte. Am două întrebări pentru doamna Ashton. Prima, mi-ați dat la un moment dat un răspuns uh, Uh, că vom putea aplica mai bine sfaturile. Însă aș dori să știu cum uh, vă gândiți să uh, tratați uh, comisia noastră în cadrul serviciilor dumneavoastră. Însă se pare că sunt puțin defazat și am o impresie foarte neplăcută. În cadrul comisiei noastre am promis, am propus dumneavoastră, comisiei și reprezentanților comisiei, să ne întâlnim cu ușile închise pentru a aborda problemele care sunt mai ușor de rezolvat în acest tip de reuniuni, mai degrabă decât într-un spațiu public. Și continui să cred că acesta este mijlocul prin care uh, șantierul uh, care este mereu în fază de realizare ar putea să avanseze mai uh, repede. Uh, sper că există un angajament în legătură cu această propunere. Cea de-a doua chestiune vizează comerțul. Comerțul și promovarea comerțului mondial ca Uh, sursă de uh, uh, bogăție. Ori această bogăție nu ajunge acolo unde ar putea să fie utilă. În prezentarea dumneavoastră ați încercat să integrați toate dimensiunile, însă ați rămas mută oarecum în ceea ce privește integrarea comerțului. Aceasta este o problemă reală. Este vorba despre incapacitatea de a integra dimensiunea economică externă în politica externă a Uniunii uh, Europene. Aici aveți un uh, handicap care trebuie depășit, uh, chiar dacă competențele tratatului sunt foarte clare și anume că se atribuie comisarului responsabil pentru comerț anumite competențe Uh, vaste în uh, domeniu, totuși cred că uh, nimeni nu se poate sustrage de la o coordonare și de la un dialog sincer în legătură cu această problemă. Și aș dori să văd ce puteți răspunde la aceste întrebări. Cum ați putea să vă asumați buna cooperare cu comisarul însărcinat cu comerțul? Aștept așadar răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc, doamna președinte. Voi da cuvântul doamnei Eșten, după care, uh, practic, putem considera că am încheiat uh, runda de întrebări. Mulțumesc, uh, doamnă de Cație. Sunt de acord cu dumneavoastră că cultura este foarte importantă în tot felul de moduri. Mai întâi, pentru că se exprimă prin ea cine sunt oamenii cu adevărat, apoi mă gândesc la capacitatea ei de a susține uh, uh, oamenii care ar putea avea un efect dramatic asupra capacității oamenilor de se implica în uh, activitățile societății în care uh, trăiesc și uh, practic ni se arată de-a lungul timpului că atunci când oamenii sunt mândri și atunci când cultura uh, lor îi susține, au mai multe șanse să uh, reușească. E o chestiune absolut logică. Din câte am înțeles eu din activitatea mea și a lui uh, Anders, uh, e bine, Vreau să spun că am încercat mereu să ne asigurăm că cultura face parte din uh, mixul uh, cu care ne ocupăm. Uh, am fost să vizitez proiecte pe care le-am lăsat în lume. În India m-am axat uh, pe cultură. Apoi, uh, industriile culturale în sine și ele reprezintă o manieră vitală prin care oamenii pot uh, să își dezvolte propria identitate, dar în aceeași măsură și propria economie. Industriile culturale ale fiecărui stat din lume pot să fie extrem de importante și semnificative. Când am vizitat proiectele din India, atunci când susțineam artiștii din diverse părți ale Indiei, mai ales din cadrul grupurilor minoritare, minoritare, uh, am putut uh, vedea că sunt mulțumiți de faptul că cultura lor este recunoscută, este popularizată și că ei puteau să-și demonstreze abilitățile culturale și uh, că puteau fi recunoscuți pentru această identitate culturală. Și am descoperit de altfel și artiști minunați pentru viitor, care sper eu că vor aduce și ei prosperitate poporului lor. Nimic din ceea ce am uh, analizat eu nu m-a făcut să cred că ne-am îndepărtat de uh, cultură și v-am spus totuși că în analizele noastre cultura este atât de importantă. Apoi, în ceea ce privește Sudanul, um, chestiunea fragilității acestui uh, stat este o chestiune uh, adevărată. Știți că avem un reprezentant uh, uh special în această țară și recent am discutat cu dânsul despre ceea ce se întâmplă în Sudanul de Sud, în Darfur, în nord și așa mai departe. Și pot să spun că uh, am încercat pe lângă nord și sud să găsim uh, modalități uh, prin care să înceteze disputele asupra frontierelor, disputele asupra uh, conductelor uh, petroliere și așa mai departe. Uh, am uh, lucrat îndeaproape cu președintele uh, Sudanului de Sud și cu uh, echipa sa pentru că este un efort internațional major și vom continua să facem asta. Intră foarte mulți bani prin programe în această țară. Uniunea Europeană și Statele Unite încearcă să definească exact această sumă. Cred că este vorba despre 700 de milioane de euro pentru următoarea perioadă de timp. Uh, Apoi uh, am uh, discutat despre dezvoltarea infrastructurii. Vorbeam și despre un aeroport la un moment dat. Acest lucru este esențial pentru că transportul, călătorile sunt foarte dificile în această țară. Mai mult e important să se găsească uh, o soluție și pentru conductă. Această soluție ar putea fi una valoroasă și sper că reuniunile care se desfășoară în acest moment vor putea duce la găsirea unei soluționări a acestei probleme. Știu că economia din Sud ar putea să beneficieze de pe urma petrolului, iar economia din Nord ar putea să beneficieze de pe urma uh, tranzitului acestei uh, uh, conducte de uh, petrol. Însă pot să spun că uh, am încercat uh, să umplem acest gol lăsat de această sumă uriașă, însă nu vom reuși să facem acest uh, lucru și asta evident va avea, avea un impact asupra salariilor din Sud. Însă până la urmă soluția pe care o vom găsi va trebui să uh, persiste. Uh, sunt uh, și alte chestiuni uh, care pot fi abordate în acest context. Cum spunea domnul Diaz de Mera, libera circulație a persoanelor. În Uniunea Europeană este important să recunoaștem importanța lucrurilor pe care le avem, dar în aceeași măsură să demonstrăm și altor state beneficiile pe care le putem oferi. Și dați-mi voie să vă dau un exemplu care implică libera circulație a oamenilor. Eu cred în două lucruri. Unul, de exemplu, uh, studenții, oamenii de afaceri, uh, cu cât uh, pot să fie mai susținuți pentru a călători, pentru a studia în Uniunea Europeană, Uh, sau uh, pentru a putea să stabilească o afacere europeană, cu atât uh, vom avea de câștigat. Pentru că asta ar putea ajuta statele din vecinătate să-și dezvolte economiile, educația și e clar că toate aceste elemente se integrează într-o perspectivă mai largă a modului în care statele vor crește și se vor dezvolta în viitor. Celălalt aspect este că oamenii în general vor să trăiască acasă. Evident, cu anumite excepții, însă oamenii preferă să trăiască în propriul uh, stat și să contribuie la dezvoltarea de acolo. Uh, toate statele din uh, vecinătatea noastră toate vizitele pe, la, pe care le-am uh, uh făcut uh, acolo mi-au demonstrat că oamenii n-ar vrea să plece, dar o fac pentru că nu au perspective economice sau uh, politice. Așadar, cu cât încercăm să susținem oamenii să se uh, dezvolte, uh, cu atât vor rămâne alături de familie lor și va fi mai bine pentru toată lumea. Dar toate statele, din câte am văzut, încerc, uh, încearcă să aplice acest uh, uh, panoplie de valori europene pe care uh, le avem. Doamna Teocoros. Uh, mă gândesc acum la uh, comentariul dumneavoastră legat de uh, modul în care am putea să obținem valoare reală pentru banii dați ca ajutor. E bine, aici uh, e clar că trebuie să găsim uh, metode inteligente prin care să putem uh, să înțelegem impactul pe care l-am putea avea noi uh, din perspectiva mediului. Dacă ne gândim puțin la dezvoltare doar în această categorie a sa, atunci pierdem din vedere faptul că uh, am putea obține mai multe prin uh, unificarea politicilor noastre. Și de aici vorbesc despre și de aici ajung la ideea de coerență a politicilor noastre. Vorbim despre creștere durabilă, despre schimbarea climatică, despre cum am putea să susținem pe oameni în criză, despre ceea ce facem pentru a oferi stabilitate Uh, în procesele politice. Ei bine, toate acestea și încă altele chestiuni care țin de mediu și așa mai departe, toate se potrivesc uh, uh, într-un demers coerent atunci când Uniunea Europeană acționează în afara granițelor sale. Ar trebui să luăm în considerare toate aceste elemente pentru a putea să lucrăm consecvent și pentru a putea să obținem valoare adevărată pentru banii folosiți. Însă această valoare um, are un potențial, acela de a schimba salva vieți. Și asta trebuie să se traducă în uh, modul în care fiecare politică are impact asupra societăților vulnerabile, asupra potențialului oamenilor care trebuie uh, înțeles și asupra capacității oamenilor de a prelua controlul uh, propriilor vieți, societăți, economii, culturi și așa mai departe cu cât putem să introducem mai multă coerență în măsurile noastre, eh, cu atât putem obține mai multe eh, rezultate și cu atât putem obține o valoare pentru bani și o valoare pentru eh, Uniunea Europeană. Asta este, până la urmă, cheia a ceea ce facem. Domnul Gherea, vorbeați despre anumite drepturi și despre sistemele de avertizare timpurie pe care le avem. Ați vorbit despre uh, secetă și despre impactul uh, uh schimbărilor uh, climatice în peste vreo 100 de uh, state. Cred că e vorba despre vreo 100-102 state care sunt uh, vulnerabile ca și uh, consecință uh, directă a ceea ce se întâmplă uh, cu uh, climel, clima. Pentru unii uh, aceste consecințe sunt secete, pentru alții uh, inundațiile. Uh, unii știu că ploile n-au venit și dacă se va repeta asta pentru încă un sezon, problemele vor fi încă și mai mari. Ceea ce încercăm noi să facem este să creăm o legătură între toate serviciile pentru a putea să oferim sprijin timpuriu, pentru a putea oferi alimente, dacă chiar este uh, cazul, pentru a discuta cu statele uh, respective, pentru a vedea cum am putea să îi ajutăm și pentru a ne asigura că oamenii rămân exact acolo unde ar trebui să fie. Uh, Însă eu și dumneavoastră știm din ceea ce vedem la televizor și din ceea ce aflăm uh, din discuțiile cu statele că aceasta este o ambiție care nu întotdeauna este pusă în practică. Și știm că întotdeauna, uh, adesea uh, problema este că aceste zone care suferă de pe urma secetei sunt și zone de conflict, unde este mult, mult mai greu să obținem accesul necesar pentru a putea susține uh, uh, oamenii și mă gândesc aici la problema foametei în state uh, unde uh, foametea trebuie uh, împiedicată. Există proiecții pe termen lung despre modul în care ne asigurăm că uh, schimbarea uh, climatului și uh, schimbarea tiparelor folosite în producția de alimente ar putea presupune o necesitate de intervenție din partea noastră. Am putea să susținem culturi care nu au nevoie de aceeași cantitate de apă sau am putea să găsim mijloace de irigație sau de stocare a apei. Și asta înseamnă că trebuie să avem strategii foarte bine gândite. Nilul, spre exemplu, este un exemplu evident, dar nu e singurul. Acolo unde modificarea cursului râului are un impact. Apa este un produs uh, combustibil, dacă se poate spune așa, uh, pentru care are potențialul de a crea conflicte foarte puternice. Tocmai de aceea aveți perfectă dreptate și de aceea este extrem de important. Nu știu ce facem pe piața produselor derivate, dar o să aflu. Domnule Van de Step, Ați vorbit despre Belarus și despre sancțiuni și despre Irak. După cum știți, am avut mai multe runde de sancțiuni aplicate Belarusului și cred că trebuie să continuăm să ne gândim, să ne uităm la regimul de sancțiuni pentru a ne asigura că sancțiunile acestea, într-adevăr, aduc presiune asupra guvernului respectiv și, de asemenea, să vedem cum am putea obține cel mai ușor ceea ce ne dorim. Cred că ceea ce ați spus uh, este perfect uh, valabil. Trebuie să fim foarte concentrați în ceea ce facem. Ceea ce s-a întâmplat uh, în Belarus, s-a întâmplat în Siria, acolo unde vizăm indivizi și organizații specifice care au potențialul de a avea un impact real asupra regimului încercăm din răzputeri să facem acest lucru și în Iran și în alte părți. Încercăm să nu facem uh, lucruri care să aibă efect asupra populației și asta este dificil, dar este extrem de important. Deci, în uh, Belarus, în continuare, încercăm să obținem sprijinul oamenilor și aveți dreptate. Este un bun exemplu în care Uniunea Europeană a cooperat uh, cu diversele state membre pentru a putea avea și o presiune politică din partea ambasadorilor. Uh, domnule Gerenț, mă întorc la dumneavoastră. Vorbeați despre problemele interinstituționale uh, și uh, despre comerț. Cred că am vorbit destul de comerț, pentru că ideea comerțului este că acesta trebuie să fie integrat într-un mod foarte clar în acest punct, punct legat de abordarea strategică pentru a demonstra ce înseamnă Europa pentru restul lumii. Cred că noi ne sprijinim propriile popoare. Sper că vreau ca cetățenii din Uniunea Europeană să-și dorească UE și să creadă în UE din multe motive. Unul dintre acestea fiind că noi sprijinim, din punct de vedere economic și politic, popoarele de aici. Dacă ne asigurăm că lumea este uh, mai sigură, asta aduce un beneficiu oamenilor. La fel și comerțul uh, uh, liber și asta este important pentru oamenii noștri, dar important este să avem o abordare integrată. Să vedem care este oferta pe care o facem și ce obiective încercăm să atingem. Pentru mine comerțul este ă, esențial. Tocmai de aceea și comunicarea recentă legată de comerț și dezvoltare. beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Am uh, terminat această reuniune. Mulțumesc foarte mult, uh, Lady Ashton, pentru timpul pe care ni l-ați acordat și sperăm să vă revedem în curând. allons reprendre les votes dans... Reluăm voturile în 7-8 minute, așa că vă rog să vă aduceți cartelele de vot dacă nu le aveți asupra dumneavoastră.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 Mesdames et messieurs, merci de prendre place. Vă rog să luați loc, doamnelor și domnilor. Que j'ai ma liste de vote. Mesdames et messieurs, merci de prendre o să începem în 30 de secunde, doamnelor și domnilor. Aveți cu toții cartelele de vot. Salut, Michel. Merci aux assistants de bien vouloir prendre place également. Rog și asistenții să-și uh, ia locul. O să facem un test să vedem dacă funcționează aparatele, aparatul de vot. Deci s-a deschis votul. Asta e un test. Patru, trei, doi, unu. 0. Mulțumesc. Deci uh, funcționează. O să începem așadar. Prima dată votăm uh, uh, proiectul de raport, raportor domnul uh, Kazmarek și începem cu primul aliniat. Uh, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru, împreună, împotriva, se adoptă. La 2 cade. 3. Cine este pentru? Abțin, împotriva abțineri se adoptă. Numărul 6. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Cont 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 7. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri verificăm. Deci amendamentul 13 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 15. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri cred că se adoptă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18 cade, e caduc. Amendamentul 6. Cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă? 8. Pentru împotrivă abțineri se adoptă? 9. Cine e pentru împotrivă abțineri se adoptă? 10. Pentru împotrivă abțineri se adoptă? 19. Cine este pentru împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 20. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Aha, amendamentul 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 21. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 22. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Așadar, amendamentul numărul 1, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 3. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm electronic. Și s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 7. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Cine e pentru? În două părți, amendamentul 9. Deci votăm prima parte, cine este pentru, împotriva. Verificăm electronic și s-a deschis votul. Prima parte a amendamentului 9. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11. Este caduc. Și votul final. Așadar, S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Trecem la cel de-al doilea uh, vot. Doamnă președinte, uh, am putea să blocăm votul la următoarele Uh, voturi, deoarece există un acord între raportor și raportorii din umbră. Mm, deci, aveți dreptate. Deci, în, uh, vom, bloca, vom lucra în bloc. Uh, e vorba de amendamentele domnului Berman. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă și votăm și electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul se adoptă în unanimitate. Uh, Toți uh, în uh, bloc vom vota amendamentele de la 1 până la sfârșit. Având în vedere că dacă se adoptă unul cade 6. Sunteți de acord să votăm uh, în bloc, să luăm împreună pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Votul final, cine este pentru? Votăm electronic, s-a deschis votul. Mai lipsește un uh, vot, o persoană n-a votat. S-a închis votul. Se adoptă. În unanimitate, felicitări! Votul următor. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. S-a deschis votul. Amendamentul numărul 1. S-a închis uh, votul. Au apărut uh, câteva persoane în plus. Nu, se pare că nu. Se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 e caduc. Deci, compromisul A, cine este pentru, împotriva țineri, se adoptă. Amendamentul 7. Ba nu, se scuză președinta, 9. Pentru că cele două anterioare sunt caduce. Deci 9. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Uh, verificăm electronic. La 12 s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral numărul 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Următorul uh, e caduc. 15. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral numărul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul următor cade. 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 în două părți. Prima parte, cine este pentru, a, nu. A, nu, e caduc, uh, spune președinta, mă scuzați. Și votul final, electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Bravo, felicitări! Alors, qu'est-ce que je fasse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 Euh, excusez-moi, mais je vous rappelle que nous avons encore deux petits. Euh, vă reamintesc că mai avem încă două voturi, așa că vă rog foarte mult să nu plecați. Nous avons encore deux flèches. Mai avem două puncte, două voturi. Ce sera le vote final dans chaque, chacun des deux cas, puisqu'il n'y a aucun amendement. Nu există amendamente, deci uh, votăm uh, o singură dată. Aștept ca domnul Ghera să se deplaseze spre locul său. Donc, euh, ce sont des votes euh, Vot electronic așadar pentru proiectul de aviz, fără amendamente. Toată lumea este aici. Cine este pentru? Ba nu, vot electronic, spune doamna președinte, votul s-a deschis. Le vote est clos. Votul s-a închis, adoptă. Acum avem un punct, mai devreme vă rugam să nu plecați imediat, că ar fi păcat. Punctul numărul 14. Vom discuta despre prezentarea proiectului de aviz al domnului Norbert Neuser și anume un aviz de propria inițiativă pe tema angajarea în cooperare în materie de politică energetică cu parteneri din afara frontierelor noastre, abordare strategică a unei aprovizionări cu energie sigure, sustenabile și uh, competitive. Uh, liniște, vă rog, pentru ca domnul Noizer să poată să ia cuvântul. Uh, aveți cuvântul, domnule uh, Noizer. Frau Präsidentin. Es geht um äh, die Stellungnahme unseres Ausschusses. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte. Este vorba de un aviz al Comisiei noastre în ceea ce privește politica energetică. La începutul lunii am discutat subiectul uh, politicii energetice pentru țările în curs de dezvoltare până în anul 2030 și uh, avizul nostru este acum pentru ITRE într-o formă mult mai redusă. Salutăm faptul că Comisia a stabilit ca țintă acces universal la energie. Acest lucru este extrem de important în acest an, atunci când ONU a declarat anul 2012 ca anul energiei durabile. Comisia, Consiliul și Parlamentul au spus foarte clar ce e de făcut acum și uh, în acest moment uh, trebuie să trecem la fapte. În ceea ce privește accesul universal la energie, aici ne concentrăm asupra surselor de energie descentralizate, uh, eficiente și ieftine și colaborăm cu partenerii noștri uh, pentru că fără energie nu putem avea niciun fel de dezvoltare. Sau cel puțin e foarte, foarte dificil să facem acest lucru. Atunci când uh, vorbim despre negocieri, este foarte clar că trebuie să ne stabilim niște obiective uh, clare și buna guvernanță este uh, pe lista priorităților. Uniunea Europeană, în cadrul negocierilor cu țările terțe, trebuie să stabilească un set clar de priorități și nu priorități care să se bazeze pe interese pe termen scurt. Trebuie să ne concentrăm pe energie și pe aspectele de transparență, control democratic și participarea societății civile. Bineînțeles, Uniunea Europeană trebuie să aibă mare grijă ca în biocombustibili, în biocarburanți, în scuzați, uh, să vadă care ar fi efectele detrimentale asupra mediului și să le ia în calcul. În acest aviz avem câteva propuneri pe care am dorit să le facem uh, Comisiei ITRE asupra acestor aspecte în mod deosebit. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, dau acum cuvântul de eurodeputaților care doresc să ia cuvântul. Deci, doamne Keller, în primă fază. Dank. Ähm, ich muss mal unsere Shadow Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu îi țin uh, locul uh, raportorului din umbră, Catherine Grace, deci o să încerc uh, din răzputeri să-i țin locul cât mai bine. Noi suntem perfect de acord cu tot ceea ce s-a declarat în aviz. Întrebarea este cum am putea să aducem ceva nou Deci pentru noi asta este principala provocare. Probabil o să vrem să introducem un amendament după alineatul 5 și ne uităm la extinderea biocorporanților. Biocarburanții pot duce la uh, monopoluri și uh, acest lucru trebuie să fie rezolvat. Și există și probleme destul de complicate în ceea ce privește deținerea de terenuri. Și, de asemenea, pericolul uh, de pierdere de resurse naturale, cum ar fi păduri și alte tipuri de pierdere de biodiversitate. Apoi avem și problema producției de biomasă în raport nu apare, pentru că deja a existat o întrebare cu solicitarea de răspuns oral, dar de votat nu s-a votat și întrebarea este dacă nu am putea reintroduce acest subiect aici. Am votat asupra FLECT, deci cred că ar fi bine să menționăm ceva aici legat de biomasă. Asta intră în competențele noastre și am niște propunere aici. Asta ar fi niște idei suplimentare pe care le-am putea introduce, dar suntem de acord cu conținutul avizului și sper să se ajungă la final. Mulțumesc, doamna Schlieber. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vă mulțumesc și pentru raportul domnule și vă mulțumesc în special uh, pentru faptul că ați menționat uh, coerența politicilor. Uneori uh, ai impresia că s-a inversat conceptul. Cum să ne asigurăm că ajungem la o mai bună politică energetică prin politicile noastre? Sigur, va trebui să continuăm să dezbatem aceste subiecte pe viitor, dar vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, doamne Asram. Vreau să-i dau cuvântul comisiei. Sunteți aici? Da, vă rog. Eh, les collègues sont en route. Colegii sunt eh, pe drum, le spusesem să vină la fără un sfert. Doamna președinte, întotdeauna este la fel. Comisia ar putea să aibă măcar curtoazia de a fi la timp. Suntem uh, puțin în avans cu programul adevărat, dar dacă ați sosit cu 5 minute mai devreme, ar fi perfect. Nu putem aștepta 15 minute, dar pentru ca Comisia să vină. Sincer, vă spun că nu este normal. Putem uh, prevedea că suntem în, uh, că putea fi în întârziere sau să fim în avans cu programul, însă totuși noi nu avem o oră de program Uh, decalat. Prin urmare, nu văd de ce am așteptat 15 minute ca să apară comisia. Vă rog să transmiteți acest mesaj. Nu este prima dată pe, când se întâmplă așa ceva și mie, sincer, mi se pare inadmisibil. Mulțumesc încă o dată pentru toate Uh, observațiile făcute, bineînțeles, coerența politică și consecvența trebuie să existe întotdeauna și tocmai asta ar trebui să fie unul dintre subiecte. În ceea ce privește propunerea doamnei Keller, cred că putem să analizăm într-adevăr diversele aspecte pe care le-a menționat și acest lucru uh, intră în sfera noastră de uh, influență. Mulțumesc, domnule Deiser. Uh, regret pentru dumneavoastră că n-a venit comisia. La fel și pentru colegii mei. Mulțumesc uh, celor prezenți în sală. Suspendăm această reuniune. care Va continua mâine dimineață în această sală și vă urez o seară bună.